So, uh, good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor și bun venit la această conferință de presă pe subiectul introducerii unor verificări sistematice la frontieră asupra tuturor cetățenilor europeni, precum și uh, membrilor familiilor uh, uh, non-EU la toate frontierele externe ale Uniunii Europene. După cum știți, Comisia Libă a adoptat astăzi un proiect de regulament privind amendarea regulamentului Schengen pentru a-l face mai eficient și pentru a întări controlele la frontieră. Acesta este un alt pas în activitatea importantă de a face față creșterii numărului de amenințări teroriste în Europa, precum și uh, toate provocările puse de uh, crima organizată și de traficul de ființe umane. Textul a fost aprobat cu 48 de voturi la 6 cu 0 abținere astăzi Mandatul de negociere a fost de asemenea aprobat în același timp. Raportorul, doamna Monica Macovei, din grupul ECR, va prezenta acum rezultatul votului. Interpretarea este disponibilă în engleză, franceză și română. Doamna Macovei, vă rog. Este în regulă dacă stau în picioare? Ah, um, is okay if I stand? E în regulă dacă stau în picioare? Ok. Um, și voi vorbi românește, dacă e ok. Um, mulțumesc tuturor pentru că ați venit. Este o zi uh, cu împliniri uh, pentru mine și pentru Parlamentul European. Nu trebuie să așteptăm până când suntem loviți din nou. Trebuie să luăm măsuri uh, din timp pentru a putea preveni și nu pentru a ne plânge după aceea și a încerca să facem uh, Uh, un damage control uh, după ce suntem uh, supuși unor acte criminale și unor acte de terorism. Tocmai de aceea am vrut să meargă foarte repede acest dosar. Astăzi, deci, unu, am adoptat în Comisia Libe acest raport de modificare a codului Schengen cu 48 de voturi pentru, este o largă majoritate și tot astăzi am primit mandat din partea Comisiei Libe de a începe trialogul cu, cu Consiliul și cu facilitarea Comisiei. Trialogul înseamnă că ne vom întâlni eu din partea Parlamentului European uh, cu reprezentanții Consiliului, adică cu statele membre, uh, Comisia va avea și ea un cuvânt de spus și vom negocia pe acest proiect adoptat astăzi, așa încât să ajungem la un proiect pe care îl acceptă și statele membre și Parlamentul European și care apoi va merge în plenul Parlamentului European și va fi, sper, votat. Uh, după aceea, este foarte important de știut, fiind un regulament, el se aplică direct în statele membre. Nu mai este nevoie să fie transpus în legislația statelor membre. Se aplică imediat. De ce aceste schimbări? În primul rând, pentru că este vorba de dreptul la viață al cetățenilor europeni sau oricare alt cetățean care se află, uh, care, este, care moare sau care uh, este rănit într-un atac terorist uh, și siguranța și viața cetățenilor sunt pe primul loc pentru orice om normal pentru mine sunt pe primul loc și ca atare nu trebuie să așteptăm repet să fim loviți din nou și să luăm măsuri tardive. Uh, de asemenea uh, simțim cu toții cum uh, în uniunea europeană există o încredere tot mai scăzută în capacitatea instituțiilor europene de a adopta măsuri ferme de prevenire a atacurilor teroriste de crimă organizată care finanțează terorismul sau alte activități criminale uh, și această uh, reducere a capacității uniunii europene uh, scade încrederea oamenilor în instituții. Și eu simt asta și cred că cu toții simțim asta și în Parlamentul European și în Comisie. Ca atare, în ceea ce mă privește, aș vrea să acționăm cât mai rapid Uh, cât mai rapid pentru finalizarea acestui, uh, acestui dosar. Sunt și alte dosare uh, și alte regulamente legate de, de, de acesta și care privesc granițele externe. Un al doilea, un al doilea motiv se referă la cetățenii din state, diverse state ale lumii, inclusiv din state europene, acei foreign fighters, deci cetățeni care uh, se duc și luptă alături de isis sau se duc și sunt pregătiți de isis și apoi vin în europa și atacă. acest fenomen a luat amploare și la el se referă și raportul în sensul de a l opri. acum ce prevede raportul ce modificări am făcut în acest raport? în primul rând am introdus regula controalelor sistematice la granițele terestră, maritimă și aeriană, la granițele externe ale Uniunii Europene, nu numai la granița Schengen, ci și, de exemplu, la granița externă, în cazul României, la granița României externă. Uh, controle sistematice înseamnă că fiecare persoană care intră sau iese din Uniunea Europeană va fi controlată în bazele de date dai pașaportul și cel de la frontieră se uită în bazele de date uh, și vede dacă există vreo informație legată de tine că ești un om periculos, că s-a semnalat un anumit stat membru, cineva a semnalat că există un pericol legat de tine. Uh, e vorba de ce avem acum ca bază de date. Baza de date uh, informații Schengen, Uh, baza de date uh, Europol și baza de date Interpol, dar și de bazele de date naționale, pentru că fiecare stat membru are baze de date naționale. De asemenea, a trecut un amendament pe care l-am făcut și care prevede o listă deschisă. Dacă o anumită țară face un tratat pe bilateral cu o altă țară și obține informații, care sunt relevante pentru a opri actele de terorism și sunt relevante pentru cei de la graniță, atunci și aceste baze de date vor putea fi folosite. Să știți că n-a fost ușor, pentru că nu au fost toate grupurile de acord cu uh, acest lucru. Acum, am zis că am reușit acest lucru ca aceste controale sistematice adică fiecare persoană să fie controlată repet nu fizic ci în bazele de date uh, unde merge foarte repede pentru că cum e o informație despre tine apare un steguleț uh, roșu sau de altă culoare. Uh, au existat grupuri care au avut ca regulă să fie controalele cu țintă. Am reușit ca aceste controale cu țintă să fie excepția. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când un stat membru uh, crede că, consideră că fluxul la o graniță este foarte mult îngreunat din cauza controalelor sistematice, adică ale fiecărei persoane, va face o analiză de impact, <clears throat> un, uh, o analiză de risc bazată pe indicatori comuni de risc pentru toate statele membre și va cere o derogare, spunând am prea mult, am un trafic prea mare la această frontieră și va cere o derogare. Agenția Europeană Frontex uh, va transmite aceasta și va face valori periodice să vadă dacă se mențin motivele în continuare. Deci se pot face derogări. Explic asta ca să nu-și imagineze lumea că vor sta la coadă ore nesfârșite. Uh, acum discutând despre uh, ore nesfârșite, deci nu vor sta zile și nopți la granițe. Uh, dar dacă este vorba de o oră, eu personal, de pildă, sau de, în fine, un timp limitat, uh, sau oricum mai mult decât acum, sunt dispusă să-l stau, în plus la o graniță, uh, pentru siguranța și viața oricărui altcineva, nu numai a mea, a oricărei persoane. Adică poate că a venit momentul să renunțăm puțin din efortul nostru, din confortul nostru, să-l reducem Uh, tocmai pentru a ne asigura uh, uh, siguranța și viața repet a tuturor cetățenilor dar sunt posibile aceste derogări atunci când sunt aglomerări foarte mari la frontiere. Ceva ce nu am reușit, ca să spun și ce am, nu am reușit, a fost să fac o diferențiere între granițele maritime și terestre și granițele aeriene. în acest moment așa cum a trecut raportul derogările de care v am spus dacă sunt aglomerări la granițe se aplică la toate cele trei categorii de granițe terestre maritime și aeriene. ceea ce am dorit a fost ca aceste derogări să fie posibile numai la granițele terestre și maritime uh, nu și la granițele aeriene. pentru granițele aeriene aeroporturi prevedeam o perioadă de șase luni de când intră regulamentul în vigoare în care ei să-și pună la punct toată tehnologia și apoi să nu mai poată face derogări. Uh, iar asta pentru că oricum aeroporturile sunt cele mai avansate, au cea mai multă tehnică deja. Nu se compară cu granițele terestre, de pildă. Uh, bun, acest amendament n-a trecut, deci toată lumea, inclusiv aeroporturile, vor putea face uh, derogări, dar, repet, se face un o analiză de risc. Uh, cam asta foarte pe scurt. Uh, deci asta s-a modificat la codul Schengen și, repet, s-a extins acest control al fiecarei persoane sau țintit, în caz de derogare, la, limita, la granița externă a Uniunii Europene. Vrem să începem uh, trialogul cât mai repede cu Consiliul și chiar planificăm un prim trialog în această săptămână eu cred că cu cât începe mai repede și cu cât intră mai repede în vigoare acest regulament, cu cât uh, punem în practică mijloace care vor duce la uh, salvarea de vieți omenești. Mulțumesc. Întrebări? un uh, pronostic, cam în când timp ar putea intra în vigoare acest regulament? Uh, trebuie să ținem cont de faptul că pe 14 iulie se intră în vacanță. Uh, Parlamentul intră în vacanță. Sigur că pot continua încă o perioadă negocierile, dar eu spun că în toamnă nu trecem de, cum să zic, nu ajungem la sfârșitul acestui an și regulamentul va intra în vigoare. Repet, odată stabilit, stabilită forma finală de Consiliu de statele membre care votează și ei la rândul lor Consiliul JAI și plenul Parlamentului, e publicat în gazeta oficială a Uniunii Europene și a, intră în vigoare în trei zile. Nu e ca în cazul unor directive care trebuie transpuse în legislațiile interne și se dau termene lungi. Deci până la sfârșitul anului. Doamna Macovei, Excuse me, could you just give us your name and... Dacă puteți să ne spuneți numele și din partea cui întrebe. Și în roman.ro. Întrebarea mea este dacă ați spus că granițele aeriene sunt cele mai ok din punct de vedere tehnologic sau cel mai bine la acest capitol. Considerați că pe granițele externe Schengen, cum e cazul României, vor trebui făcute niște investiții în tehnologie pe cele maritime și pe cele terestre și dacă din țară aveți semnale cu privire la disponibilitatea autorităților naționale de a efectua aceste investiții. Mulțumesc. Este o întrebare foarte bună și uh, aș vrea să precizez de la început că, deși se numește modificarea codului Schengen, repet, aceste controale vor fi făcute și de state non-Schengen, cum este România uh, România a transmis direct. Eu am avut această dorință pentru că viața cetățenilor români valorează exact la fel cât valorează viața oricărui alt cetățean care din întâmplare este în Schengen. Uh, și am reușit acest lucru. Dar da, autoritățile române și ele au cerut, uh, separat, fără să știm unii de alții, au cerut uh, să facă aceste controle și au spus suntem capabili să facem aceste controle și vrem să le facem pentru că și noi vrem să ne protejăm cetățenii. În afară de asta, imaginați-vă ce înseamnă pentru statele non-Schengen, dar care sunt în Uniunea Europeană, să nu facă aceste controale la granița lor externă. Ar însemna că aceste state, Bulgaria, România și altele, ar deveni zone tampon în care s-ar aduna toți cei care vor uh, răul europei sau vor să comită atacuri criminale așteptând să sară peste graniță în spațiul schengen și să dea un atac. și asta ar fi foarte periculos pentru statele non schengen să fie cum să zic să se adune un loc uh, să fie un loc de întâlnire pentru uh, teroriști sau pentru uh, uh, uh criminal spun în sens larg da? oricine vrea să comită o infracțiune gravă împotriva altora. acum uh, banii și cum asigurăm. Sigur, frontierele terestre sunt uh, și foarte lungi și România are și o frontieră uh, lungă terestră. Uh, se prevede într-un alt raport, într-un alt dosar, într-un alt regulament, uh, care este deja în trialog și sperăm să termine astăzi trialogul, uh, se prevede o sumă de uh, peste 260 de milioane de euro pentru anul viitor exact pentru aceste zone de graniță. în plus se prevăd tehnologii aparate tehnologie și de asemenea se mai prevede un lucru ca statele din interiorul uniunii care nu au graniță externă cu state din afara uniunii să uh, dea un număr de ofițeri de frontieră pentru, la statele către statele care au granițe externe adică în românia sau în bulgaria vor veni și vor ajuta la păzirea acestor granițe și la verificările acestea și uh, ofițeri de frontieră cum vreți să i spunem să le spunem din uh, germania sau din alte state din uniunea europeană care nu au graniță externă. deci vom fi ajutați nu vom fi lăsați singuri să facem acest lucru. Întărirea Ovidiu Amălinei, ziarul Viața Liberă Galați România. Întărirea controlelor la frontierele externe înseamnă și o investiție de încredere în state precum România. Credeți că acest lucru va ajuta eventual și la o integrare mai facilă a României în spațiul Schengen? Este posibil. În, în opinia mea, acum cel mai important este uh, să putem preveni atacurile teroriste, pentru că am văzut până acum că nu au, fost putut, nu au putut fi prevenite. Poate câteva au fost și nu știm, dar uh, asta este cel mai important. Și da, este o dovadă de încredere, dar doresc să vă spun că România folosește sistemul de informații Schengen de mulți ani de zile, ceea ce înseamnă că a existat încredere în România uh, când a primit acest sistem și îl folosește. Ce se află în sistemul de informații Schengen? Vă dau câteva exemple. Uh, dacă X a fost uh, prins ilegal într-un stat membru, uh, dacă Y a intrat ilegal în Uniunea Europeană, dacă persoana numită A are un mandat de arestare european emis de un stat european sau bazele date Interpol, dacă există un mandat internațional de arestare <clears throat> pentru o persoană. Uh, acest sistem de informații Schengen cuprinde foarte multe informații și în clipa în care ai băgat buletinul, l-ai scanat, îți apar aceste informații imediat. Persoana asta e urmărită de Interpol Uh, de Europol, a intrat ilegal, a fost prinsă făcând asta, a fost prinsă comițând o infracțiune, a fost condamnată într-un stat membru sau sunt informații și referitoare la suspiciuni de acte de terorism. Are legături cu X care este într-o grupare teroristă. Toate astea sunt în sistemul de informații uh, Schengen. Problema este uh, ca statele membre să umple acest coș de informații, pentru că în acest moment nu transmit tot timpul, zi de zi, uh, informații actualizate. Deci avem și un astfel de, de paragraf. Să le obligăm să umple coșul acesta de informații ca cel de la orice graniță uh, externă a Uniunii, când verifică, să aibă toate datele la îndemână, nu? Alte întrebări? Radio România. Domnul Macovei, vorbiți uh, despre această colectare a bazelor de date. Avem și un registru comun al pasagerilor care a trecut de Comisia Libe. S-ar putea, o primă întrebare ar fi, s-ar putea extinde și la controlele în trenuri, pentru că, așa cum am văzut în Talis, au fost incidente. Și a doua întrebare, dacă uh, aceste persoane, pentru că am văzut cazuri în Franța, erau fișate, radic, erau considerate radicalizate, pot fi uh, denunțate la nivel uh, de. fără să încălcăm nu libertățile civile. Ce se întâmplă cu această fișare? Pentru că ne tot punem întrebarea, bun, sunt fișați și cu toate acestea au ucis în sudul Franței doi polițiști. O să încep cu ultima întrebare. Uh, da, s-au transmis informații și ori n-au ajuns la timp, ori cineva n-a fost atent, ori s-au pierdut pe drum. Uh, și atunci, tocmai asta vrem să evităm. Dacă impui acest control persoană de persoană la frontieră, ca regulă, repet, cu excepție de rigoare, atunci asta nu se va mai putea întâmpla. Și doi, așa cum am spus, statele membre trebuie să pună în coșul comun aceste informații. Uh, trei uh, nu cred că vor preveni atacurile teroriste numai uh, cei care circulă pe stradă cu arma în mână soldații ci agențiile de informații care trebuie să facă schimb de informații între ele și care trebuie transmise mai departe și să nu se acționeze cu două minute mai târziu cum s a întâmplat și să se acționeze la timp. De asta am spus că am început spunând că există o lipsă de încredere în instituțiile europene, tocmai pentru că nu am prevenit. Uh, și de asta aș vrea să ne grăbim foarte mult cu acest regulament și cu celălalt despre care am vorbit și care uh, tot așa se referă la paza frontierelor, paza de coastă. Uh, prima întrebare se referea la Uh, la registru da. comun, uh, da, dacă da. Ar, există vreo idee, pentru că știu că Franța a propus imediat după atentate să fie extinsă și la controle în trenuri, uh, a rămas da, liber. În acest, liber... Moment, în acest moment în Parlamentul European nu se discută extinderea și la alte controle și pot să vă spun că uh, PNR, așa cum se numește schimbul de date privind pasagerii, uh, adică companiile aeriene să ofere celor care se ocupă de aplicarea legii uh, Uh, să ofere date privind pasagerii. Uh, acest dosar a stat trei ani în Parlamentul European până când a fost votat, pentru că au fost grupuri politice care nu sunt de acord. Și noi am, avut, uh, am negociat foarte mult și am făcut amendamente de compromis, tocmai ca să putem câștiga la vot, pentru că în final trebuie să votezi regulamentul. Acum, acum e, nu? Dacă nu-l ai deloc, e mai rău. Um, da, sunt verzii, sunt o parte din liberal care uh, nu doresc uh, aceste controle. Acum, libertatea de, de circulație sigur că este sfântă pentru noi, dar ea rămâne. Faptul că ești controlat într-o bază de date și că stai ceva mai mult la o graniță, nu înfrânge libertatea de circulație. Nimeni nu e împiedicat să circule, decât dacă în baza de date e găsit că uh, Uh, are intenții uh, criminale, nu are intenții bune. Care credeți că vor fi cele mai mari Yes, I would just want... I think time's run. Da, cred că ne expiră timpul, deci mai avem timp pentru o ultimă întrebare și după aceea le luăm individual. Vă rog. Fi principalul obstacol în punerea în practică acestui regulament? regulamentul uh, se va aplica foarte bine lumea vrea să l aplice uh, nu uitați că politicienii răspund în fața populației oamenilor le e frică oamenii vor să fie protejați nu se simt protejați astăzi de uniunea europeană și atunci politicienii și cei care lucrează nu de la agenții uh, de aplicare a legii vor trebui să îl pună în practică problema pe care eu o văd este ca statele membre să se mobilizeze rapid toate pentru că unele o fac bine toate statele membre rapid să umple cu informații aceste baze de date. asta mi se pare esențial. mai departe sigur că nu va exista încredere între toate agențiile de informații adică între două trei patru zece o să existe încredere și există de mult între unele nu dar să dai informațiile esențiale când este vorba de un act terorist. I can also answer uh, in English if you have questions. Pot să răspund și în limba engleză dacă aveți întrebări, desigur. Ok. Okay. Uh, well, thank you, ladies and gentlemen. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ați participat la conferința de presă și ne vedem data viitoare.